told me about that. Da. Give him a we regard. have to talk about it. Colleagues, we now move to the declarations of. Stimați colegi, trecem acum la explicațiile de vot. Ich mach in der Muttersprache weiter im Interesse. Am să continui în limba maternă. Și primul uh, raport uh, este cel al colegei chimicii în ceea ce privește garanțiile procedurale pentru copii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale. Are cuvântul Cristina Morvai. Excuse me, Mr. Chair, at this point... Îmi cer scuze, domnule președinte, în acest moment nu este posibil să vorbesc dumneavoastră nu ascultați, pentru că și dumneavoastră vorbiți cu cineva, um, colegii nu ascultă, deci cred că ar fi o umilire a cetățenilor Europei, Europei să continuăm astfel. Deci vă rog să așteptați până când avem circumstanțe decente pentru uh, o dezbatere parlamentară aceste, în aceste circunstanțe este imposibil să mă exprim. Deci vă rog, rugați pe colegi să plece din sală dacă își doresc să poarte conversații private și așteptați, vă rog, cu explicațiile de vot până când circumstanțele sunt suficient de decente. Vă mulțumesc. Well, um, Mrs. Morvai, I have already Doamnă Morvai, deja am așteptat câteva minute, pot să fac uh, ce spuneți, pentru că aveți uh, dreptate. Uh, stimați colegi, vă rog să purtați conversațiile în afara sălii de plenară. Can I look at certain colleagues from my own group? Pot să văd chiar și niște uh, colegi din grupul meu, Aneli, Catherine, Sofie, vă rog continuați discuția în afara sălii de plenară pentru ca colegii noștri să poată să treacă la explicațiile de vot. i think that should do. so mrs morvai for one. doamnă morvai pentru un minut aveți cuvântul acum pentru o explicație dumneavoastră de vot. Mulțumesc. Am votat uh, pentru acest uh, raport, uh, garanții procedurale pentru copii, Și pot să spun că ar putea exista anumite probleme legate de anumită utilizare terminologică, pentru că uh, în anumite state vorbim uh, de persoane uh, sub 18 ani, în Ungaria vorbim despre persoane între 14 și 18 ani, dar în anumite situații chiar și copiii sub 14 ani pot să fie puși sub acuzare. Ca și jurist știu ce tragedii familiale pot să aibă loc atunci când copiii sunt puți sub acuzare, dar uh, nu au drepturi uh, procedurale, nu există protecție adecvată pentru ei și acești uh, copii pot să fie total lipsiți de protecție. Deci mă bucur că a fost votat acest raport. Mulțumesc pane předsedající já jsem tuto zprávu nepodpořil. domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Eu nu am susținut acest raport dintr-un motiv uh, foarte important. Sunt de acord că trebuie să avem un sistem unificat de protecție a copiilor, însă uh, m-am uitat la felul în care arată directiva. Domeniul de aplicare este mult prea mare S-ar unifica până și protecția vieții private, însă viața privată este în mandatul statelor membre. De exemplu, în Republica Cehă discutăm în momentul, în momentul de față dacă copiii care comit uh, delicte serioase trebuie să fie anonim sau nu. În al doilea rând, Parlamentul a extins categoria Uh, copiilor până la vârsta de 21 de ani mi se pare excesiv și ar trebui să rămânem la propunerea uh, ori, inițială a Comisiei 18 ani. Mulțumim. Urmează cu domnul Mamikins. Mulțumesc. Conform statisticilor din Uniunea Europeană, în multe cazuri penale sunt uh, circa un milion de copii implicați, deci 12% din totalul celor acuzați de infracțiuni penale. Statele membre, desigur, au o viziune diferită asupra acestui aspect. Nu există o definiție normativă pentru un tratament just al minorilor. În acest sens, am vrut să stabilim niște standarde uh, minime ceea ce privește pe minori. Cred că este un aspect favorabil. Directiva se aplică celor care au îndeplinit vârsta de 18 ani, dar nu au împlinit încă 21. Eu cred că ar trebui să extindem această directivă și să avem în vedere și o nouă directivă, inclusiv pentru copii de la 14 ani. Mulțumesc, doamna Gill a renunțat. Acum are cuvântul doamna Macovei. Uh, peste un milion de copii fac obiectul unei proceduri penale în fiecare an așa cum estimează comisia. aceasta echivalează cu doisprezece din totalul persoanelor implicate în proceduri penale este un număr foarte mare. drepturile copiilor nu sunt suficient garantate în realitate în practică în diversele proceduri penale în multe state membre. Uh, cedo are deja numeroase condamnări față de uh, situații concrete în care drepturile copiilor uh, nu au fost uh, respectate în cursul procedurilor penale de diverse autorități din statele membre. Uh, de aceea este foarte important să avem câteva standarde minime pentru respectarea drepturilor copiilor cele procedurale și Uh, așa încât să se bucure de un proces echitabil de pildă asistență juridică dreptul la un avocat dreptul la un interpret dacă este nevoie și așa mai departe. am votat acest raport tocmai pentru că trebuie să garantăm un proces echitabil uh, și standarde minime comune pentru persoanele aflate sub optsprezece ani care sunt uh, din diverse motive acuzate sau victime și deci sunt implicate în procese penale. mulțumesc. Mulțumesc, nu-l văd pe domnul Hennen. Da, da. Aveți cuvântul în minut. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Acest raport uh, își bazează statutul juridic pe Carta Uniunii Europene a Drepturilor Fundamentale și Libertăților Fundamentale, un document în legătură cu care am fost asigurați de către Tony Blair că nu se va aplica Regatului Unit. Eh, s-a spus că nu are niciun fel de eh, forță juridică. Actualul prim-ministru ne-a spus că putem să eh, nu facem parte din această carte, însă nu s-a schimbat nimic. Din nou, vedem felul în care există o acumulare de puteri din, din partea instituțiilor Uniunii Europene. Regatul Unit trăia, credea că, regatul, că Uniunea Europeană era o uh, Uniune interguvernamentală, însă vedem că acum Uniunea Europeană vrea să aibă jurisdicție în toate domeniile. Acesta este autobuzul pe care ne-am urcat. Nu putem să rămânem pe acest autobuz, trebuie să ne dăm jos. Vă mulțumesc. Un minut, uh, domnul Stanislav Polceac. slova. se Mulțumesc. Trebuie să recunosc uh, că acest vot nu a fost ușor pentru mine, căci eu nu susțin ideea ca Uniunea Europeană să guverneze și dreptul penal. Pe de altă parte, însă, sunt anumite beneficii uh, care depășesc dezavantajele. Până la urmă am votat pentru acest raport. Pentru mine, aspectul cel mai important a fost acela că asigurăm uh, condiții echitabile uh, pentru copii și oferim anumite garanții pentru a ne asigura că aceștia nu sunt dezavantajați în procedurile penale. Extinderea până la 21 de ani nu este ideală, Uh, însă și în uh, legea din Cehia avem o categorie de vârstă care se apropie de această vârstă de 21 de ani. Mulțumesc. Mulțumim pentru un minut, domnul Kelly. Mulțumesc că am susținut această propunere de directivă care protejează drepturile copilului în proceduri penale. Recunosc că acest uh, acord survenit după nouă trialoguri și felicit pe toți cei care au participat peste 6.000 de copii din Uniunea Europeană se, sunt implicați în uh, aceste proceduri penale, deci trebuie să, organizăm, să armonizăm aceste măsuri, trebuie să asigurăm un proces corect și, mai important, să uh, pre, prevenim recidiva acestor copii pentru a, nu, uh, pentru a se evita probleme ulterior. Este un subiect extrem de complex și condamn din nou autoritățile egiptene pentru abânarea procesului lui Abu Maulana, care a fost arestat peste, cu peste trei ani în urmă când era minor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Un minut, Stephen Wolf. Mulțumesc, domnule vicepreședinte din când în când de câte o sentință sau o procedură duce la uh, apariția unei directive uh, uh al cărui limbaj ni s-ar putea părea acceptabil. Dar în aceste circunstanțe de astăzi, aceste proceduri de protecție a copiilor în procedurile uh, penale par rezonabile. Uh, Regatul Unit a optat în afara, uh, a optat să se afle în afara uh, directivei acesteia pentru că noi avem un standard mai înalt decât cel propus de Uniunea Europeană. Însă nu neapărat aici e problema, ci mai degrabă faptul că cei care vor vota pentru un referendum pe 28 iunie anul acesta trebuie să-și dea seama că dacă acum s-a încercat uh, introducerea acestei legi și pe viitor se, vor încerca, uh, uh, se va încerca introducerea altor legi diferite de ceea ce avem noi. Aici nu vorbim despre status quo, ci despre viitor și despre situația în care Regatul Unit ar putea să mai rămână în Uniunea Europeană. Se încheie acum explicațiile de vot la raportul uh, Chinicii. Și acum trecem la raportul domnului Gaier, orientări pentru bugetul 2017, secțiunea 3. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat astăzi primele orientări pentru bugetul 2017. Mai rămâne, rămân multe negocieri și de aceea ne-am abținut pentru a menține dialogul deschis uh, înainte de încheierea acestor discuții. Însă, se pare că acest buget pentru 2017 nu a învățat foarte mult din experiența de până acum. Trebuie să lucrăm pentru un buget mai mare european, un buget cu venituri mai bine repartizate, bazate pe uh, PIB-ul pe cap de locuitor al statelor membre Uh, se va ajunge la un acord în legătură cu refugiații și stocarea lor, ca să spunem așa, în statele terțe. Uh, reprezentantul Ignor deja ne-a spus ieri că aceste acorduri sunt ilegale. Nu se poate folosi uh, bugetul pentru a militariza Marea Egee și nu pentru acțiuni umanitare. Trebuie să ne adaptăm la urgențele umanitare și trebuie să dăm dovadă de hotărâre, să nu respingem valorile pe care s-a fondat Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Un minut, doamna Paloma López Bermejo. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva acestui raport pentru că ratifică orientarea neoliberală a bugetelor europene, începând cu finanțarea din ce în ce mai regresivă și datorită lipsa controlului democratic. Mi se pare foarte grav ca acest buget european să fie folosit pentru a finanța structurile de guvernanță economică, susținând cu fonduri publice măsuri de liberalizare ale, măsuri, ale relațiilor laborale, care duce la erodarea drepturilor sociale pentru majoritatea europenilor. La fel de dramatic este că aceste fonduri sunt trimise din ce în ce mai mult către consolidarea mecanismelor de piață, în loc să se constituie un fond autonom de investiții publice, prin care statul să și uh, statul uh, susține investițiile private în loc să susține un alt model de producție. Aceste fonduri trebuie să fie folosite pentru deciziile democratice și suverane ale statelor și nu trebuie folosite ca șantaj. Și părțile de dezvoltare și de investiții agricole și industriale să se îndrepte uh, către uh, cetățeni și nu către piață. Vă mulțumesc. Un minut, domnul Hannan. Mulțumesc, domnule președinte. Acum 800 de ani, în pe malul unui uh, râu s-a ajuns la o negociere în uh, ceea ce a dus la formarea primului adunări parlamentare de la Westminster. Eu cred că guvernul trebuie tras la răspundere, în special uh, în ceea ce privește chestiunile fiscale. Rolul nucleu a unui parlamentar este de a fi cu ochii pe guvern. Dacă ne uităm acum la chestiunile bugetare și la atitudinea acestui Parlament în acest raport, trebuie să ne punem această întrebare. Noi, ca deputați, solicităm din ce în ce mai mulți bani, mai multe resurse și creșteri bugetare. De exact opusul a ceea ce a fost misiunea inițială a adunărilor parlamentare. Asta dat fiind și incertitudinea în ceea ce privește eventual Brexit, dar o certitudine este că banii nu vor fi mai mulți. Domnul Mamikins acum. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte clar că principala orientare ar fi să se obțină mijloace suplimentare uh, Uh, din perspectiva multianuală și să se raționalizeze și să canalizeze bine banii uh, obținuți spre statele membre mai mari. Dar, firește, este foarte bine uh, că, în ceea ce privește Orizont 2020, sprijinul pentru piața unică digitală, Erasmus Plus, sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii, există atenție adecvată. Noile scheme antreprenoriale sunt și ele o prioritate, poate cea mai importantă pentru bugetul Uniunii Europene. De asemenea, este foarte clar uh, că resursele suplimentare pentru Grecia de 2 miliarde de uh, euro vor uh, oferi un anume impuls luptei cu instabilitatea pe toate planurile. Mulțumesc. Un minut acum, Steven Wolf. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Ieri, în Parlamentul Britanic, Art Carney, guvernatorul Băncii uh, um, Regatului Unit, a spus că există riscuri atunci când, dacă Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, însă a ignorat riscul rămânerii în Uniunea Europeană, Europeană și riscul uh, rămânerii aceleași situații în Uniunea Europeană în acest raport uh, se menționează anumite state duplicitare care încearcă să uh, împiedice fonduri suplimentare uh, către Uniunea Europeană. Trebuie să, ca englezii să înțeleagă că funcționarii europeni au ca singur scop creșterea bugetului Uniunii Europene, fără a consulta cetățenii când Statele Unite uh, și-au cerut independența, spuneau că vor uh, reprezentare pentru impozitare. Ei bine, acum avem din ce în ce mai multe impozitare fără reprezentare. Vă mulțumesc, urmează domnul Polceac. Mulțumesc. Eu am uh, susținut acest document pentru că este important pentru elaborarea bugetului. În general, cred că Uniunea Europeană nu ar trebui să fie destabilizată în încă un domeniu, adică acel bugetar. Președinția ne-a arătat cum anume pot fi elaborate în mod eficient bugete. A fost unul dintre pașii de succes a președinției Luxemburg, la președinție și poate și cea slovacă viitoare vor reuși ca să uh, mențină acest uh, buget. Eu mi-aș dori ca acesta să dea dovadă mai multă flexibilitate pentru că ne provocăm cu provoc- ne confruntăm cu provocări importante, criza uh, migranților și așa mai departe, chestiuni uh, pentru care trebuie să fim pregătiți. Mulțumesc! A fost ultima explicație de vot la raportul Gaia, și acum trecem la raportul colegei Hübner, acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. Prima vorbitoare este Cristina Morvai. Tepen, bar. Mulțumesc foarte mult. M-am abținut la vot, însă mi-au plăcut anumite părți în acest raport, mai ales cele care au confirmat uh, modul în care subsidiaritatea și proporționalitatea uh, sunt uh, esențiale. S-a subliniat și rolul important pe care îl joacă parlamentele naționale în uh, ceea ce privește activitatea Uniunii Europene sau a statelor uh, membre. Oare de ce am propus uh, atunci ca uh, eurodeputații din, ca, ca deputații din Ungaria să citească și ei acest uh, raport uh, cât se poate de în detaliu, e bine, pentru că este important să reamintim cetățenilor noștri uh, din nou și din nou ce înseamnă subsidiaritatea. Înseamnă că statele naționale pot să-și păstreze suveranitatea și că nu trebuie să renunțe la drepturile lor de a se autodetermina, de a determina propriul viitor al respectivei țări. toate acestea se pot face în anumite zone uh, uh, de legiferare foarte bine determinate. Mulțumesc. Domnul Pospisil. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport pentru că calitatea legislației noastre este uneori um, incertă. Am fost și în Republica Cehă m-am confruntat cu interpretări diferite ale anumitor directive, deci m-am întrebat care este modalitatea optimă de transpunere a directivelor în legislația națională și mă bucur că acum există un acord care să pună accentul pe calitatea legiferării. Nu este vorba de un aspect tehnic, are un sens politic, pentru că dacă Parlamentul și alte instituții ale Uniunii Europene produc legi de proastă calitate, acest lucru are în mod inevitabil un impact asupra felului în care cetățenii văd Uniunea Europeană în totalitatea sa. Mă bucur că se consolidează rolul parlamentelor naționale. Acest rol trebuie utilizat mai mult în viitor. Vă mulțumesc. Domnul Sven Schulze, un minut. Domnule președinte, dragi colegi, și eu am votat pentru Trebuie însă să spun că am avut și eu ceva dureri de burtă. Cred că lucrurile merg în direcția cea bună, dar mi-aș fi dorit pe alocuri mai multă claritate și concretețe din partea IMM-urilor sau pentru IMM-uri mi-aș fi dorit să existe o testare clară pentru cine este în IMM și cine nu. De asemenea, și uh, negocierile între Comisie și Parlament ar fi putut fi ceva mai transparente. Și dacă e să fim sinceri, propunerea Comisiei, cea inițială, a fost bună, dar a fost diluată în negocieri. Deci am, uh, m-am declarat de acord, dar totuși cu anumite rețineri regulamentul Kollege Schulze. Mulțumesc. Regulamentele din Uniunea Europeană ar trebui să fie de cea mai bună calitate. Altfel, uh, vom influența o jumătate de miliard de oameni de pe această planetă și vom influența diverse uh, aspecte, de exemplu cultura, educația și așa mai departe. Dacă tot vorbim despre acest uh, raport, este foarte important uh, ca uh, multe aspecte legate de IMM-uri să fie luate în calcul. Majoritatea companiilor din Uniunea Europeană sunt uh, companii mici și mijlocii. De asemenea, mai bună reglementare și regulamentele simplificate reprezintă un aspect pozitiv. Majoritatea celor care trăiesc în Uniunea Europeană știu deja ce se întâmplă uh, în instituțiile Uniunii Europene, deci trebuie să ne apropiem uh, de uh, votanții noștri. În cele din urmă aș dori să spun că este foarte important să existe o bună comunicare între Parlament și Comisie. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Urmează colega Macovei, un minut domnule președinte uh, avem în uh, uniunea europeană o legislație bogată poate prea bogată uneori neclară pentru că fiecare sau foarte mulți dintre uh, colegi vin cu o agendă personală și atunci legislația noastră este plină de dar și sau în plus în special în particular și asta o face ca un pom de crăciun și de aceea uh, pentru mulți cetățeni europeni nu prea se înțelege ce vrem să spunem de toate și uneori ajungem la uh, lipsă de conținut. de aceea sunt uh, foarte mult de acord cu acest raport legile trebuie să fie simple clare precise scurte scurte insist și suntem aici pentru a legifera pentru cetățenii europeni și nu pentru a promova pe agendă fiecare câte un subiect pe care vrem să l regăsim în fiecare lege pe care o adoptăm. comisia parlamentul și consiliul trebuie să se consulte între ei și de asemenea să consulte cetățenii pentru care lucrăm transparență și consultare publică. mulțumesc. mulțumesc Mulțumesc foarte mult, doamnă Macovei. Urmează Marcus Piper, un minut. Mulțumesc, sper că microfonul funcționează. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am, ascult, am votat în favoarea raportului Hübner pentru că se concentrează asupra micilor întreprinderi prin scăderea birocrației și uh, Comisia este obligată să facă o evaluare a consecințelor. Aș dori să amintesc o propunere a Comisiei. Comisia dorește uh, o obligație suplimentară în ceea ce privește suprareglementare. Parlamentul dorește Comisia să-și asume mai multă răspundere și se dorește o prezentare anuală a actelor legislative. Și mă întreb de ce Parlamentul și Consiliul, mai ales Parlamentul, au împiedicat totul sau au diluat totul considerabil în uh, cadrul unui trialog uh, în care s-ar fi ar dispărut, în care au dispărut pur și simplu orice progres pentru uh, Parlament și cu toate acestea s-a dat undă verde. Uh, Comisia arată acum cu degetul înspre birocrație. E păcat pentru că ratăm acum șansa ca uh, cetățenii europeni să primească plus valoare și ca, într-adevăr, procesul de legiferare să poartă mai multă răspundere. Această înțelegere ar fi meritat mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule colegă. Urmează Martara pe la un minut. Monsieur le Président, les trois élus Domnule uh, președinte, cei trei aleși de la socialiști în acest parlament au votat împotrivă, pentru că nu sunt de acord ca Parlamentul să aibă doar un rol consultativ, atât față de Comisie cât și față de Consiliu. Nu vor să fie doar consultați de un colegislator, nu este suficient în uh, subiecte atât de fundamentale. Uh, socialiștii consideră că refitul reprezintă un instrument de distrugere a regulilor de protecție socială, de mediu și de sănătate publică. De aceea, din punctul nostru de vedere, nu poate fi acceptat acest uh, acord interinstituțional. Acum Europa suferă, este bolnavă și are nevoie de integrare socială și de uh, reguli care să ducă la mai multă armonizare fiscală și socială, iar acest text nu răspunde la aceste așteptări fundamentale. Mulțumesc! Ultimul vorbitor este Stephen Wolf pentru un minut. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte Adjug. Mai bună legislație, legi mai bune. Cine ar pune sub semnul întrebării această idee? Și Uniunea Europeană dorește să facă legi mai bune. 48 de ani de legislație europeană a făcut ca nivelul PIB-ului să scadă până la nivelul record și continuă să scadă. Legile europene au dus la o productivitate mai mică, șomaj, în medie de 30% peste tot în Europa și un șomaj în rândul tinerilor de uh, peste 30%. Uh, Uniunea Europeană moare din cauza legilor europene, dar când te uiți la ele, trebuie să te uiți cum sunt ele făcute. În Statele Unite ai senatori și membri ai Congresului care fac legi pentru că oamenii doresc acest lucru. În statele națiuni se fac legi pentru că oamenii le cer, dar aici, în Uniunea Europeană, doar funcționarii fac legile. În realitate, atunci când Uniunea Europeană spune că vrea legislație mai bună, este ca un capitan al unei nave care se scufundă și care spune că își dorește uh, mai multe nave de salvare. Mulțumesc, încheiem uh, în acest fel explicațiile de vot la acordul interinstituțional. Trecem la acordul privind tutunul, acordul temi. Cristina Morvei, prima vorbitoare, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum, în sfârșit, funcționează microfonul. Dacă privim acest raport, dacă privim titlul, ne dăm seama că e vorba de un acord uh, cu un concern producător de tutun referitor la produse pe bază de tutun în uh, ghilimele PMI. Eu m-aș gândi că PMI ar însemna, uh, ar face trimitere la un instrument birocratic al Uniunii Europene. Însă, dacă parcurgem raportul, ne dăm seama că e vorba de Philip Morris International, o companie imensă producătoare de tutun și Există asocieri uh, asemănătoare care s-au făcut și cu alte companii cred că în toate țările și în Ungaria ar trebui să le explicăm foarte clar ce înseamnă titlul, că Uniunea Europeană încheie un acord cu Philip Morris International și dacă nu înțelegem de ce acest lucru este inacceptabil, înseamnă că nu ești pregătit ca și cetățean, nici măcar nu meriți să-ți iei bacul. Ar trebui să învățăm ca cetățeni europeni ce înseamnă transparență, ce înseamnă co- corupție și așa mai departe. Un minut, domnul Pospijil. Pane předsedo, iar po prostudování Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După ce am studiat toate documentele, am uh, adoptat o atitudine mai degrabă rezervată referitor la acest uh, acord. Conform informațiilor mele, acordul care există în prealabil și pe care îl prelungim uh, astăzi va duce la o scădere a traficului cu produse piratate Philip Morris, dar în același timp a dus la creșterea cantității de țigarete așa zis albe. Adică a crescut nivelul de trafic ilegal uh, cu produse din tutun. Acest trafic nu a fost limitat, ci cred că ar trebui să găsim o soluție mai sistemică și nu doar acorduri individuale cu producători mari, pentru că, în mod evident, uh, Astfel nu putem distruge piața neagră a tutunului în Europa. Mulțumesc! Äh, Mulțumesc, domnule coleg Poșpijil. Urmează domnul Mamikins, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În țara mea, în Letonia, produsele contrafăcute de tutun, volumul acestora, crește tot mai mult în fiecare an. Regiunea noastră însă se numără printre cele mai sărace din Uniunea Europeană. Locuitorii încearcă să supraviețuiască într-un fel sau altul, recurgând la țigaretele contrafăcute. Atâta timp cât nu există un loc de muncă legal pentru aceștia, ei vor continua pe acest făgaș. E păcat că Comisia nu a făcut o evaluare tehnică uh, în 2016, în februarie, s-a publicat documentul. Noi uh, îl așteptam în luna mai a anului trecut. E o afacere ilegală. Comerțul cu țigarete contrafăcute. Și avem nevoie de directive care să uh, restricționeze acest comerț ilegal. Mulțumesc, domnule Mamichins. Urmează Klaus Buchner, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Până acum a existat un acord între Philip Morris și Uniunea Europeană. Eu sunt de părere că acorduri de acest fel ar trebui să fie evitate, ar trebui să fie evitate în principiu. Și asta, în primul rând, pentru că nu ar trebui să trimitem bani în direcția lor și, în al doilea rând, pentru că uh, Uniunea Europeană ar trebui să negocieze cu toată lumea, nu doar cu companii individuale industria tutunului încearcă, prin diferite mijloace, să influențeze politica. Și vedem acest lucru mai ales în ceea ce privește procedurile de arbitraj proceduri pe care, la care recurge tot mai adesea tocmai această companie Philip Morris pentru a influența deciziile politice concrete. Cred că trebuie să-i se pună o limită urgent. Iată de ce mă bucur că Parlamentul a votat așa cum a votat pentru a pune capăt acestei cooperări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor Buchner. Urmează un minut colega Macovei. comerțul ilicit uh, cu tutun cauzează pierderi de peste zece uh, milioane de euro pe an în uniunea europeană sunt banii noștri ai tuturor pe care îi pierdem. în plus Uh, comerțul ilicit cu tutun uh, contribuie la finanțarea crimei organizate internaționale uh, transfrontaliere la traficul cu droguri cu copii cu persoane cu armament și așa mai departe. în ceea ce privește comisia regret că i a trebuit atât de mult timp să își prezinte evaluarea tehnică asupra acestui acord cu philip morris și sper că acest lucru nu se va mai repeta și pe viitor și de asemenea cer comisiei să avem negocieri transparente. până acum cine a vrut să vadă această această prelungire a acordului cu philip morris uh, a trebuit să o facă într o cameră secretă uh, cu semnătură fără să își poată nota nimic. haideți să fim transparenți fiindcă e vorba de contrabandă și e vorba de banii noștri. Uh, am votat împotriva prelungirii acestui acord cu philip morris pentru că el datează din două mii patru de atunci lumea s a schimbat sunt peste doisprezece ani și trebuie găsite mijloace noi pentru combaterea contrabandei cu tutun a produselor contrafăcute și a evaziunii fiscale. mulțumesc. Vă mulțumesc. În acest fel se încheie explicațiile de vot pentru ziua de astăzi. Ședința se întrerupe până la ora 15.